Uh, a celor de la nivel subnațional. De asemenea, avizul subliniază faptul că ajutoarele de, sau asistența pentru preaderare trebuie să fie acordată de către Comisie pentru a permite acestor uh, state membre să facă față acestei uh, provocări pe care o reprezintă gestiunea fondurilor europene. De asemenea, trebuie eficientizat potențialul de învățare de către autoritățile naționale, uh, dacă se poate, apropiindu-se cât mai mult de, proces, de, uh, de fondurile de absorpție fondurilor preaderare uh, și folosirea lor pentru absorpția altor fonduri, Fondului Social European, a Fondului și așa mai departe, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. În acest context, Programele IPA, de exemplu, sunt foarte importante. Dragi colegi, votul va avea loc mâine și ar trebui să fie uh, foarte ușor de organizat, având în vedere că doar avem doar un amendament pe care colegul nostru liberal, colegul uh, Rucec, e gata să-l preia. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Postelt dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră uh, al grupului nostru parlamentar, îl susțin pe domnul Rocek uh, în raportul său, de asemenea și amendamentul doamnei Nenski, care uh, precizează mai în detaliu raportul, dar merge exact pe aceeași linie. Este vorba de fapt despre faptul că um, tergiversările Uh, doresc, se dorește ca acestea să fie consolidate prin uh, îmbunătățirea capacităților, dar constatăm că Croația a înregistrat multe progrese în ultimii ani și vorbim despre o țară care anul viitor va deveni membru al Uniunii Europene. Așadar, uh, susținere totală pentru raportul Roucek și susținere totală în ceea ce privește amendamentul colegei Nenski. Cu toate acestea, doresc să mai fac o observație din care depășește cadrul politic al acestui raport. Doresc să vorbesc despre un lucru care mă îngrijorează și care ar trebui să fie luat la cunoștință de către AFET. În ultima săptămână, în uh, Republica Cehă s-a ratificat uh, aderarea Croației, astfel încât acest acord a fost uh, ratificat acum de 8 state. Acest lucru este grozav, însă, pe de altă parte, nu este vorba nici măcar de o treime din statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, în, din păcate, în afară de Italia, nici unul din statele mari ale Uniunii Europene nu a ratificat până acum. Iar obiectivul uh, era ca ratificarea să aibă loc până la 31 decembrie, deci să fie încheiată până la acel moment purtătorul de cuvânt al Camerei Inferioare din Marea Bretanie a spus că această instituție va aștepta pentru a vedea ce se va întâmpla până la sfârșitul anului și va ratifica abia în prima jumătate a anului viitor. Dacă ne gândim că, este, că aderarea ar trebui să aibă loc la 1 iulie 2013, din punctul meu de vedere, acesta nu este un comportament acceptabil. De aceea, noi, în calitate de Comisie AFET, ar trebui să ne străduim și să facem uh, presiune asupra statelor membre, astfel încât, cât de curând, și unul dintre statele um, membre mari și vechi, și includ aici și uh, țara din care povin eu, să ratifice acest uh, tratat de aderare. Thank you, Mr. Chairman. Sorry for asking the floor for the second time. Domnul Bozinovici, mulțumesc, domnule președinte. încerc scuze că cer cuvântul la două ore astăzi, dar pentru că e un subiect care mă vizează direct, e despre țara mea, mă simt cumva obligat să iau cuvântul. Și pentru mine acest raport, raportul prezentat de către domnul Rocek, e un raport foarte util pentru că dovedește că ne-am axat în Croația pe aspectele cele mai importante, gestiunea politicilor de, de, de coerență, dar uh, sunt tot felul de pericole care uh, uh, amenință absorpția fondurilor europene și mă bucur că eforturile pe care noi le-am uh, desfășurat în acest domeniu au fost recunoscute. Pentru noi această evaluare este bună și sperăm să fie și verdictul dat atunci când se va decide cuantumul sumei pentru Croația, pentru cadrul financiar multianual și Croația va acorda mare atenție și va investi sau va face eforturi pentru a consolida capacitățile, mai ales la nivel uh, uh local și regional și aș dori să uh, apreciez uh, eforturile care au fost uh, depuse pentru pregătirea acestor, acestui raport și vă mulțumesc și pentru sugestii. E o dorință din partea Croației, se pare că e o dorință din partea tuturor ca Croația să devină un nou membru și vă mulțumesc în acest sens. Vă mulțumesc pentru susținere. Nu am niciun alt comentariu de făcut. Vă mulțumesc. Aber wir sollten, was der Kollege Bosselt gerade mal gesagt hat, in der Poate că ar trebui să facem uh, ceea ce a sugerat domnul al și anume să vedem din ce motive tratatul de aderare nu este ratificat. Cred că ar fi un lucru foarte interesant pentru a avea aici o imagine de ansamblu și pentru a vedea care este justificarea, de ce uh, în anumite state se tergiversează atât de mult lucrurile. Bun, acum avem o întrerupere scurtă pentru că îl așteptăm pe domnul Vigan și pe doamna Corosteleva. Doamna Corosteleva este aici, dar iată, uh, domnii din Germania sunt din nou în întârziere.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 is the lady who made the report. Meine Damen und Herren, das ist zum Tag. Doamnelor și domnilor, domnul Kaczmarek, președintele delegației pentru relația cu Belarusul, din cauza campionatului european de fotbal nu a reușit să ajungă, dar domnul ca și domnul Rugec, care își pregătește uh, următorul meci al echipei naționale. Dar mă bucur că ni s-au alăturat doamna Iulia Corosteleva, care este autoarea unui studiu privind impactul sancțiunilor specifice asupra Republicii Belarus. Este interesant să vedem care sunt sancțiunile specifice, nu numai în ceea ce privește Belarusul, dar întotdeauna este interesat de văzut care sunt sancțiunile specifice, la modul general. Îl avem alături de noi și pe domnul Vigand, director executiv interimar pentru Europa și Asia Centrală al Serviciului European pentru Acțiune Externă. Cred că putem avea așteptări înalte și o voi ruga pe doamna Corosteleva să facă o scurtă prezentare, iar ulterior îl voi ruga pe domnul Vigand să ne prezinte punctul său de vedere. Doamna Corosteleva, ați cuvântul. Mr. Speaker, thank you so Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. În prezentarea mea succintă o să vă prezint uh, o vedere de ansamblu a rezultatele studiului meu uh, cu privire la impactul sancțiunilor specifice asupra Republicii Belarus. După o, scurtă prezentare, introducere, o să mă axez pe uh, actorii economici principali, reprezentanții mediului de afaceri și ai uh, celor mai importante companii și după aceea o să trec la o evaluare a uh, impactului uh, sancțiunilor prevăzute viitoare pentru Belarus și apoi voi face câteva concluzii. O presiune politică în Belarus a început în 1995 uh, cu încercarea lui Lukashenko de a-și extinde prerogativele prezidențiale. A reușit acest lucru în 1996 cu uh, amendarea Constituției prin referendumul din noiembrie și de asemenea și uh, prin înlocuirea Parlamentului cu o adunare națională total subordonată lui. Și de atunci încoace Belarusul uh, sau autorita- autoritățile belaruse au început o politică care a încălcat uh, constant libertățile fundamentale și drepturile omului din Belarus. Uh, înrăutățirea situației a avut loc mai ales după alegerile din 19 decembrie 2010, care au dus la o uh, strivire a opoziției și la oprimarea uh, protestatarilor din Belarus, a dus și la concedieri, la disponibilizări, mai ales a uh, dizidenților. dar și exmatricularea unor studenți din facultățile din Belarus. Deci ce a făcut Uniunea Europeană? A a luat uh, poziție față de aceste măsuri prin uh, sancțiuni instituite în 31 ianuarie 2011, care au început cu interdicții de călătorie și după aceea au continuat cu un embargo pe exporturile de arme și o înghețare a activelor Uh, care vizau persoane, persoane care se ocupau mai ales de acest proces de oprimare, opresiune politică din Belarus uh, aceste măsuri, uh, interdicțiile de călătorie și înghețarea activelor au vizat oficiale ai regimului, dar și entitățile controlate de ei. Deci, iată, în studiul meu am încercat să răspund la două întrebări cheie. În primul rând, dacă politica de sancțiuni europene față de Belarus a fost eficientă, pentru a stimula o schimbare politică în această țară și apoi dacă merită ca aceste sancțiuni împotriva Belarusului să fie extinse pentru a atinge rezultatele scontate. Uniunea Europeană are o politică de sancțiuni față de Belarus și care poate fi numită ca o politică de sancțiuni inteligente care vizează persoane care uh, se ocupă de procesul de uh, opresiune, dar care uh, au și o, uh, acțiune negativă asupra vieții populației în general. Deci uh, am vorbit de acest cadru de sancțiuni inteligente. Obligarea lui, uh, obiectivul lui a fost să identifice persoanele care erau responsabile de această politică de opresiune uh, persoane de afaceri. Uh, deci scopul acestor sancțiuni era să uh, îngrădească accesul acestor persoane la resurse și la active. Am identificat, uh, în primul rând, reprezentanții regimului la putere. Uniunea Europeană a introdus sancțiuni, deci interdicții de călătorie în Belarus și m-am axat pe uh, principalii reprezentanți ai mediului de afaceri care aveau relații privilegiate cu puterea și aici am uh, folosit uh, deci, din 2007, un uh, portal din Belarus a publicat, a dat publicității un studiu asupra mediului de afaceri din Belarus, al elitei și uh, care analizează situația a mai bine de 1000 de oameni de afaceri și care a făcut un clasament al uh, celor mai importanți 200 de oameni de afaceri din Belarus. Deci, iată, elita de afaceri din Belarus este foarte bine reprezentată. Sunt două criterii folosite în acest uh, studiu. Deci, succesul în afaceri, care este evaluat pe baza capitalizării acestor firme, dar și influența, puterea uh, deci, uh, influențarea deciziilor la nivel uh, înalt, munca de lobby. Și pe baza acestui studiu am uh, identificat șapte persoane care au fost uh, identificate ca având uh, legături strânse privilegiate cu regimul Lukashenko și cu familia lui. Nu o să treg uh, în revistă profilul detaliat al acestor șapte persoane, dar doream să subliniez în primul rând faptul că Uniunea Europeană a introdus sancțiuni împotriva a trei astfel de persoane, Vladimir Peftiev, Yuri Civ și Anatoli Ternavski, dar lista acestor entități, uh, care conține și o listă cu uh, neagră, nu este completă, dar uh, dacă la întrebări uh, doriți uh, detalii în legătură cu profilul acestor șapte persoane, sigur că pot să răspund la întrebările dumneavoastră, dar ideea de bază e că e vorba de oameni de afaceri foarte importanți, care au o contribuție foarte importantă la economia belarusă și aceste persoane au relații strânse cu, uh, cu, cu partidul uh, la putere. Care ar fi companiile cele mai importante care reprezintă cele mai importante ramuri industriale din Belarus și care contribuie la PIB-ul uh, din Belarus? Uh, și deci care uh, generează locuri de muncă. Aici sunt mai multe domenii, mai multe ramuri industriale, uh, construcția de mașini unelte, uh, care sunt exportate spre Rusia, apoi uh, industria transformatoare, industria alimentară, deci de procesare a alimentelor, de asemenea, exporturile vizează piața rusă și a statelor independente, dar în ce privește industria chimică și petrochimică, Uh, concernul Belneftechim. Acesta uh, exportă produse mai ales pe piața europeană, exportă minerale și uh, produse minereuri și produse chimice. Iată, pe acest grafic aveți exporturile belaruse spre Uniunea Europeană în, deci în ce privește datele din 2011, cota parte din uh, aceste exporturi față de exporturile totale e de 39%, deci este uh, în orice caz mai mare decât exporturile spre Rusia. Dacă vă uitați care sunt uh, principalele materii prime exportate de către Belarus, sunt minereuri, de asemenea produse petroliere, 36% în total, de asemenea ce privește produsele chimice, Uh, e vorba mai ales de îngrășăminte, 52% uh, în total. Deci e vorba de materii prime exportate de către Belarus, care vizează mai ales piața europeană. Dezbaterea pe ansamblu vizează sancțiunile, sancțiunile care au fost, dacă au fost eficiente sau nu, care este ideea acestor sancțiuni. Țara care este sancționată trebuie să răspundă cerințelor să îndeplinească condițiile fixate de către țara care impune aceste uh, sancțiuni. Uh, sistemul uh, aplicat de Uniunea Europeană este un, un sistem de restricții cuprinzătoare care ar fi mai puțin eficiente în cazul regimurilor autoritare, pentru că un astfel de regim Uh, un astfel de regim ar uh, aplica măsuri care să fie în detrimentul populației și deci ar avea, uh, ar avea un preț foarte mare la nivelul populației în general. În ce privește Belarusul, un astfel de sistem de sancțiuni foarte vast ar duce restricții asupra fluxurilor de capital private și publice, Uh, și ar duce la un embargo de, export, de exporturi pentru produse petroliere, uh, îngrășăminte și așa mai departe. Uh, nu ar avea rezultate foarte importante pentru că, așa cum am spus, comerțul se face și cu Rusia și cu statele din comunitatea statelor independente. Și deci, iată, Belarusul ar avea ar, posibilitatea să încheie noi acorduri și ar găsi noi parteneri comerciali. Deci, aceste sancțiuni nu uh, ar avea efectul scontat. De asemenea, Belarusul și-ar pierde atractivitatea în ce privește uh, uh, investițiile. De asemenea, Rusia ar putea să se implice în capitalizarea întreprinderilor, a firmelor belaruse. Deci, după cum am spus, aceste sancțiuni ar uh, avea consecințe negative asupra uh, populației, asupra cetățenilor de rând. Deci, probabil că populația ar, uh, deci ar urma uh, proteste de stradă și astfel uh, sancțiunile, um, opresiunea regimului ar fi și mai gravă. Deci care este ideea mea? Cred că sancțiunile uh, țintite ar fi o soluție mai viabilă pentru Belarus, pentru că astfel uh, ar fi vizați uh, oamenii de afaceri cei mai bogați și s-ar putea ca distribuirea uh, veniturilor să fie mai echitabilă. Deci, uh, de asemenea, puterea de influență a oamenilor de afaceri, de lobby, ar uh, scădea, pentru că să nu uităm că acești oameni de afaceri se implică foarte mult în, în deciziile la nivel înalt. Dacă vă uitați la profilul acestor oameni de afaceri, puteți constatați că membrii familiei Lukashenko au uh, legături foarte strânse cu aceste persoane. Și acești oameni de afaceri au un rol foarte important în, uh, în, în, uh, în viața belarusă în general, pentru că e vorba de afaceri foarte bănoase. Deci știu că nu prea mai am mult timp la dispoziție, o să sar concluziile, o să ajung la recomandări Uh, recomandările pentru Belarus. Deci, în primul rând, din motive simbolice, această uh, politică de uh, interdicții de călătorie care a fost public, uh, practicată de către Uniunea Europeană și care este încă în vigoare ar trebui să continue și uh, credem că activiștii, deci militanții din Uniunea Europeană ar trebui să fie și ei vizați uh, dacă astfel de măsuri da, au avut rezultatul scontat. De asemenea, având în vedere că Belarusul nu uh, se află în război, poate că embargoul pe arme nu ar fi măsura cea mai eficientă. Sancțiunile care vizează reprezentanții mediului de afaceri ar trebui să fie uh, o măsură cheie în politica de sancțiuni europene față de Belarus, pentru că s-a dovedit că s-au uh, înregistrat progrese. Belarusul a îndeplinit în parte cerințele Uniunii Europene. De exemplu, doi lideri opoziției au fost eliberați unul dintre deci Vladimir uh, uh, Petifev a fost eliberat, unul dintre candidații la alegerile prezidențiale. Credem că Vladimir Peftiev, Iurici și Anatolii Ternavski nu ar trebui să mai facă obiectul sancțiunilor. Mai sunt foarte mulți dizidenți în închisoare Și deci, în cazul în care se constată că situația politică din Belarus se înrăutățește, credem că lista aceasta neagră ar putea fi extinsă și ar putea să includă și uh, numele pe care le-am, uh, le enumerat în studiul meu. Deci trebuie să ca angajamentul Uniunii Europene uh, față de societatea belarusă să fie reconfirmat, uh, deci prin sprijin financiar uh, acordat mai ales ONG-urilor, De asemenea, sancțiunile Uniunii Europene care vizează mai ales pe reprezentanții mediului de afaceri să fie continuate astfel încât sancțiunile să nu aibă un uh, impact negativ asupra cetățenilor de rând. Una dintre cheile spre succes a sistemului de sancțiuni ar fi angajamentul statelor membre ale Uniunii Europene în ce privește uh, sancțiuni uh, aplicate uh, mediului de afaceri, mă refer la situația Sloveniei și faptul că s-a opus introducerii sancțiilor în cazul Iuriciș. Uh, deci uh, Slovenia a avut anumite obiective strategice, interese strategice în Belarus și care a avut consecințe asupra introducerii de sancțiuni. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Dacă doriți să mă refer uh, în amănunt la alte aspecte, o fac cu mare plăcere. Das Wort Wiegand. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Vigand. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru posibilitatea pe care ne-a oferit de a avea un schimb de opinii în ceea ce privește sancțiunile în Belarus. Dezbaterea are loc într-un moment important, după o perioadă intensă în relațiile privind între Uniunea Europeană și Belarus avem uh, în fața noastră niște pietre de hotar importante, în ceea ce, mai ales uh, alegerile parlamentare din Belarus din septembrie și uh, revizuirea programului de măsuri restrictive introduse de către Uniunea Europeană, care va avea loc în octombrie. Din păcate, se observă o deteriorare a uh, respectării drepturilor omului, statului de drept și a principiilor democratice și avem și prezența care continuă a deținuților politici în țară. Primele trei luni din acest an au fost caracterizate de o uh, consolidare a măsurilor restrictive din partea Uniunii Europene. În general, Consiliul a luat decizii importante de a uh, extinde uh, numărul de măsuri restrictive, respectiv de a le adapta la regimul de opresiune. Uh, a introdus și uh, temeiul juridic pentru a putea uh, să se refere la realitatea din Belarus. Criteriile legale au fost introduse pentru a acoperi numai represiunea care a urmat după evenimentele din decembrie 2010, ci uh, s-a dorit și uh, s-a dorit să se sancționeze și persoanele care uh, susțin regimul represiv. În acest sens, pe lângă sancțiunile de interdicție de călătorie și embargoul uh, privind exportul de arme, Asta dorește extinderea numărului de interdicția de călătorie asupra numărului de persoane și, de asemenea, se dorește introducerea de sancțiuni care uh, vizează anumite persoane de afaceri, oameni de afaceri importanți, așa cum a spus și doamna Corosteleva în prezentarea studiului său pe 28 martie, Consiliul uh, a luat decizia în termeni concreți. A fost cea mai uh, dificilă decizie luată de Consiliu în ceea ce privește Belarusul până acum. S-a adăugat printre măsurile restrictive uh, un număr de alte 12 persoane, printre care oameni de afaceri importanți și de asemenea 29 de entități economice au fost adăugate pe această listă aceste discuții au fost uh, oarecum dificile între statele membre, pentru că sancțiunile au efecte economice concrete asupra anumitor state membre. Însă, aceste uh, sancțiuni sunt diferite față de cele impuse uh, Siriei sau Iranului. De asemenea, uh, noi am vizat anumite persoane, în afara domnului Peftiev, iar entitățile care beneficiază de măsurile introduse de noi uh, sunt uh, persoane care au interese individuale. Așa cum a subliniat și raportul Parlamentului, în același timp, după cum am auzit, filozofia Consiliului de măsuri specifice s-a bazat pe uh, dorința de a minimiza orice efect negativ asupra populației belaruse una dintre cele mai importante recomandări a acestui raport este aceasta de a minimiza efectul negativ asupra populației. Poate că este un paradox, dar doresc să subliniez acest lucru, și anume că în timp ce am impus aceste sancțiuni, a existat uh, un, uh, o creștere a exportului uh, dinspre Belarus înspre Uniunea Europeană cu 16%. Însă este cât se poate declara că nu există un amborg de export, un embargo de export, ci există doar sancțiuni specifice care au fost impuse. La un an și jumătate după evenimentele din 2011, iată au fost reactivate măsurile specifice împotriva Belarusului. 23 de persoane și 11 entități economice au fost vizate. În această perioadă, Belarusul uh, a, și-a deteriorat uh, atitudinea. Măsurile restrictive s-au dovedit a fi ineficiente, într-o oarecare măsură. Însă, evaluarea noastră a arătat că măsurile restrictive au fost importante la nivel politic, mai ales pentru procesul decizional de la Minsk. Și este important să păstrăm același tip de presiune asupra guvernului, pentru că în felul acesta am uh, dus la eliberarea a unora dintre celor 23 de deținuți politici care existau în închisoare. 21 au fost eliberați în august-octombrie 2011, iar ultimii doi în aprilie anul acesta. Consiliul din martie a subliniat că măsurile restrictive rămân deschise și că vor fi revizuite în continuare, iar Consiliul va desemna în continuare persoane și entități care uh, susțin regimul sau care beneficiază de pe urma lui, care, cărora vor, le vor fi impuse sancțiuni. Dacă domnul președinte îmi permite, doresc să spun câteva cuvinte și în ceea ce privește relația între UE și Belarus. În aprilie am, au fost eliberați uh, deținuții politici Sanicau și Banarenca. Acesta a fost un pas foarte important, o veste binevenită și la puțin timp după ce uh, s-au întors ambasadorii noștri la Minsk. Acest lucru nu a avut neapărat legătură cu statutul relațiilor între UE și Belarus, ci a fost o acțiune care a fost realizată în coordonare completă cu toate statele membre. De la începutul lui mai uh, am putut să observăm o scădere a tensiunilor în relațiile bilaterale. Au apărut o serie de oportunități care trebuie, de care trebuie să profite Minskul. Pe lângă această situație, există multe zone care ne îngrijorează. În ultimele săptămâni am observat uh, multe rapoarte ale reprezentanților societății civile și ale opoziției care vorbesc despre abuzuri ale regimului de la Minsk. Domnul Paris Fianco, după alegeri, în urma protestelor, a fost eliberat însă uh, a fost rearestat, uh, spunându-se că a încălcat termenii perioadei de probațiune. Există o rezoluție care a fost adoptată în a doua lectură și care oferă mai multe puteri autorităților de stat. Iată că acum autoritățile pot intra uh, la orice moment din zi sau din noapte în uh, locuințele oamenilor, fără să aibă nevoie de un mandat de percheziție. Aceasta este o rezoluție care a fost uh, adoptată anul trecut. Sperăm că autoritățile din Belarus vor face pași importanți pe calea cea bună um, și sperăm că uh, vor elibera toți deținuții politici primim semnale, dar nu observăm că aceștia sunt eliberați. De asemenea, trebuie făcut și alți pași pentru a se ajunge la un nivel de armonizare cu standardele europene în contextul alegerilor viitoare legislative din septembrie. Situația din Belarus, până una alta, rămâne neschimbată din punctul nostru de vedere. Eliberările celor doi deținuți importanți nu au schimbat cu mult situația. Mingea rămâne în continuare în terenul guvernului de la Minsk. Noi nu dorim să fim implicați într-o negociere privind deținuții politici. Toți trebuie să fie eliberați, iar drepturile lor civile trebuie să fie asigurate. Iar până nu se întâmplă acest lucru, noi vom impune în continuare măsuri restrictive. De asemenea, vom lucra împreună cu opoziția politică, societatea civilă și publicul larg. Vom uh, urma recomandările uh, raportului pe care, care tocmai ne-a fost prezentat. În primul rând, uh, vreau să mă refer și la facilitarea regimului de vize. Comisia a oferit Belarusului începerea negocierilor privind regimul de facilitare a vizelor și acordul de readmisie în beneficiul publicului larg. Acesta uh, este, acesta este în mod normal o măsură atrăgătoare pentru țările terze. Însă noi nu am primit la această ofertă a noastră niciun răspuns oficial. Însă, din contextul informal, am înțeles că Minskul nu dorește să faciliteze călătorile pentru populația sa. atâta timp cât există interdicție de călătorie pentru anumiți cetățeni belaruși. În al doilea rând, în martie am lansat un dialog european privind modernizarea, uh, dialog lansat împreună cu opoziția din Belarus, care vizează modernizarea acestui stat și se referă și la dezvoltarea potențialor relații cu Uniunea Europeană și la implicarea Uniunii Europene pentru introducerea de reforme. Facem acest lucru de obicei împreună cu statele membre și avem patru grupuri de lucru uh, specifice care acoperă o paletă de acțiuni și reforme politice. Am fost impresionați de cunoștințele uh, participanților din Belarus și, de asemenea, am organizat uh, seminarii tematice pe tema privatizării. De asemenea, ne-am oferit asistența pentru societatea civilă toate acestea au fost încercări de a depăși uh, starea de fapt și de a uh, îmbunătăți relațiile cu Belarusul. Vă mulțumesc pentru atenție! Intervenție fără microfon. Hvala lepa eh, za zanimivo eh, eh, in potrebno poročilo. Vă mulțumesc, spune domnul Peterle. A fost un raport foarte interesant și foarte important. Eu nu sunt uh, un reprezentant al uh, guvernului sloven, dar pentru că Slovenia a fost menționată, mă interesează cum, uh, s-a, cum a evoluat această poveste mai departe. Ați spus, doamnă Corosteleva, că Slovenia urmărește un interes strategic. Din câte știu eu, la licitațiile internaționale s-a ajuns la concluzia că mai multe state au participat la aceasta, iar Slovenia a câștigat. Și din câte știu eu, Slovenia nu a avut nimic împotriva sancțiunilor. Doar nu a fost de acord ca o persoană să fie implicată. Și aș vrea să știu cum au evoluat lucrurile în continuare. Well, thank you very much for your question. Uh... Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Din câte știu eu și din articolele din presă, prima dată când s-a vorbit despre introducerea sancțiunilor împotriva lui Iurecet și când s-a discutat acest lucru și Comisia Europeană, Slovenia s-a opus foarte puternic acestei decizii, ținând cont de un proiect specific de investiții despre care era vorba în uh, Belarus. Proiect de investiții pentru următorii ani. Era vorba despre construirea unui hotel care ar fi implicat și uh, parteneri de afaceri sloveni. Iorecic a fost unul dintre cei implicați în proiect și urma să ajută la desfășurarea proiectului împreună cu partenerii sloveni. Această opoziție s-a dovedit a fi o surpriză, pentru că procesul de introducere uh, a unor sancțiuni împotriva unor, unor indivizi, oameni de afaceri, era un proces deja pe rol. exista deja un exemplu al altui om de afaceri împotriva cărora fuseseră introduse sancțiuni specifice. Uh, de aceea, în mod natural, au urmat și alt om de afaceri pe această listă a uh, oamenilor de afaceri cheie vizați. Însă, din răspunsul guvernului sloven, am înțeles că dumneavoastră, într-adevăr, doreați uh, o analiză atentă a acestei introduceri de măsuri specifice împotriva anumitor oameni de afaceri vă doreați anumite cifre și dovezi clare referitoare la implicarea uh, acestui om de afaceri și la regimul vizelor. Deci, pornind de la aceste investigații și la rezultatele lor, erați uh, dispuși să reconsiderați uh, introducerea sancțiunilor specifice împotriva domnului Iurișici. Acest lucru s-a întâmplat la cea de-a doua rundă de discuții. Au fost introduse, într-adevăr, uh, anumite sancțiuni după ce au fost aduse dovezi în ceea ce privește implicarea sa. De asemenea, și împotriva altui om de afaceri, uh, domnul Anatoli Ternavski. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Excuses dat ik wat eh, verlaat eh, binnenkwam, maar het... Mulțumesc. Îmi pare rău spune domnul Belder că am uh, întârziat, însă uh, urmăresc cu mare interes uh, problematica legată de Belarus, mai ales um, în urma publicațiilor făcute de scriitorul belarus și a imaginilor pe care le-a făcut publice privind situația de la frontierele acestei țări, niște imagini foarte șocante. Mă întreb ce se poate face pentru ca autoritățile din Belarus să nu mai reacționeze așa împotriva persoanelor care își exprimă opinia? Metodele utilizate, de exemplu, internetul. Internetul este folosit deja de ani de zile de către autori de către, internetul este deja utilizat de ani de zile de către autorități pentru publicarea unor uh, uh documente semnate, așa zis, de niște autori, deși aceste semnături sunt false. se ajunge la situații deosebit de denigrante. Am văzut uh, un uh, autor uh, belarus care a scris la Berlin despre situația din țara sa și așteaptă acum să vadă ce sancțiuni uh, vor fi uh, luate împotriva sa. Mulțumesc. Nu a mai dorit nimeni să ia cuvântul. Domnul Paleschis uh, a venit de la aeroport, dar nu a reușit. Domnul Belder a fost curajos pentru că până la urmă ei nu mai au nimic de apărat la campionatul european de fotbal. Herr Wiegand, Sie etwas noch beizutragen oder? Domnule Wiegand sau doamna Coristeleva, cine dorește să răspundă, vă rog, aveți cuvântul. Doar pentru a vă spune că aceste metode, așa cum a spus și domnul Belder, sunt uh, deosebit de îngrijorătoare pentru noi și colegii noștri care lucrează la Minsk asistă la modul în care funcționează această, acest aparat de represiune. Mulți diplomați sunt și ei victimele, victime ale acestor hărțuiri. Sigur că aceste acte nu sunt comparabile cu cele uh, împotriva cetățenilor din Belarus. Însă, societatea civilă este deosebit de activă și are niște idei foarte clare în ceea ce privește reformele necesare pe viitor în această țară. Uh, și vedem cu foarte mare interes că această societate civilă, ca de altfel și mulți reprezentanți ai opoziției, își doresc să intre în relație cu Uniunea Europeană pentru a vedea care sunt pașii necesari pentru a se asigura că se efectuează reforme reale, pentru un pluralism real, pentru o privatizare uh, veritabilă a țării și pentru a se asigura că statul de drept este instaurat. Și aceste persoane ne roagă să le acordăm sprijin și ne spun că este nevoie să integrăm în acest proces de dialog și persoane din guvern. Trebuie să ne asigurăm că și ministerele iau parte la acest proces de creare a viitorului. Noi uh, rămânem în continuare deschiși față de un astfel de dialog și față de posibilitatea de a integra și uh, oficiale ai, uh, ai Belarusului. Nu vom uh, renunța la acest angajament și la această implicare și sperăm să putem continua să contăm și pe sprijinul dumneavoastră în acest proces. Mulțumesc! Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ah, nu, îmi cer scuze, doamna Corosteleva. Doresc însă să constat că am ascultat cu mare atenție prezentarea raportului dumneavoastră și atât metoda cât și rezultatele sunt foarte apreciate de către noi. Uh, influențele care vin din afară nu sunt acceptate de către noi, iar uh, presiunea, indiferent în ce fel este ea organizată, nu poate fi tolerată, libertatea mass media trebuie să fie garantată, așadar o asemenea presiune împovărează mai degrabă un stat. Noi nu dorim să fim păcăliți, de aceea vă încurajăm să vă continuați activitatea în același fel. Bun, și acum trecem mai departe la situația din Ucraina. Schimb de opinie privind situația din Ucraina și perspectivele pentru acordul de asociere UE-Ucraina. Vorbim aici despre o țară a deținuților politici, uh, din motive politice. Direcția nu este aceeași, dar uh, dacă evoluția continuă în același fel și lucrurile sunt îngrijorătoare. Îi voi da așadar cuvântul domnului Vigand din nou pentru a ne prezenta situația. Și îmi cer scuze, domnul Tenoc dorește să introducă această dezbatere. Niciunul dintre colegii din Polonia nu este prezent astăzi aici. Domnul Koval nu este aici, domnul Degutko nu este aici. Cred că aeroportul a fost închis astăzi. Charles. Mr. Chair, uh, Mr. President, unfortunately, uh... Din păcate, colegul meu responsabil uh, întârzie din cauza traficului. Este pe drum însă. Între timp însă mi s-a cerut, mi-a cerut să adresez mai multe întrebări domnului Vigand și voi face acest lucru. Am dorit să știm, domnule Vigand, care este situația acordului de asociere și care sunt următoarele etape tehnice până la semnare. Ce se întâmplă în Consiliu în prezent cu privire la legătura cu acordul de asociere și cu situația încarcerării Iuliei Timoșenko. Ce condiții trebuie să îndeplinească Ucraina înainte ca acest acord să poată fi semnat din punctul de vedere al statelor membre? Care este planul B în cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite? Se poate ca acest acord de asociere să fie amânat uh, pe termen nedeterminat uh, și să rămână în uh, vigoare prezentul uh, tratat, prezentul acord de parteneriat și cooperare. Cum putem avea acces la textul acestui acord? Care sunt previziunile pentru aplicarea acestui acord după semnarea de către statele membre și ce planuri au, are Serviciul European de Acțiune Externă al Comisiei pentru următoarele luni în legătură cu această țară. Iată întrebările pe care dorea să le adreseze raportorul pe această temă din comisia noastră. Mulțumesc, domnul Vigand. Äh, Mulțumesc foarte mult sicher, ob ich schon... Mulțumesc că ați adresat toate aceste întrebări. Nu sunt sigur că voi putea da un răspuns definitiv la toate aceste întrebări, pentru că lucrurile depind de evoluțiile viitoare din Ucraina, din uh, lunile viitoare și de deciziile care vor putea fi luate. The Parliamentary Cooperation Committee. Comisarul Füle și Uh, secretarul general adjunct Popovski s-au uh, întâlnit la Strasburg cu parlamentarii europeni, cu deputații europeni așadar, și cu cei din uh, uh, Parlamentul Ucrainei. A fost prima dată în care s-a discutat acest subiect în comun. Interesul arătat față de relațiile a fost afirmat interesul așadar uh, față de relațiile dintre Uniunea Europeană și Ucraina. Uh, s-au semnalat vizitele care au avut loc în această țară, precum și inițiativa președintelui uh, Schulz. În urma vizitei primului ministru ucrainean Azdarov, cu ocazia Consiliului de Cooperare, S-a vorbit așadar despre uh, decizia de a monitoriza uh, procedura judiciară care o implică pe Iulia Timoșenco. Și instituțiile europene au sprijinit această inițiativă și considerăm că uh, mandatul uh, poate fi extins pentru a se acoperi și cazul uh, Iuliei Timoșenco și sperăm că uh, Uh, va fi acoperit în acest sens și cazul fostului ministru Ciuc. Sperăm că aceste atribuții vor fi îndeplinite utilizându-se această posibilitate. Înainte de a răspunde întrebărilor dumneavoastră, domnule Tenoc, voi vorbi despre câteva elemente de context cu privire la situația Ucrainei din prezent și la perspectivele acordului de asociere. La jumătatea lui mai, înainte de uh, Consiliul de Cooperare, am avut o dezbatere de orientare uh, cu cei 27 de miniștri de afaceri externe din Uniunea Europeană cu privire la situația uh, politică din Ucraina și Parlamentul a adoptat o nouă rezoluție privind situația din Ucraina pe 24 mai. În același timp, Ucraina a intră treptat în perioada de campanie electorală. Aceste alegeri din octombrie vor fi un moment de test care ne va permite să evaluăm măsura în care autoritățile din Ucraina își respectă angajamentele de a organiza alegeri care să uh, fie conforme cu standardele internaționale. Au fost invitați foarte mulți observatori din partea OSCE și din alte uh, instituții și uh, va trebui să utilizăm cât mai bine această ocazie de a analiza corectitudinea și libertatea uh, alegerilor din Ucraina, nu numai în ziua alegerilor, ci și în perioada de dinainte. Aș vrea să repet angajamentul Uniunii Europene de a dezvolta relațiile cu Ucraina. Cred că aici toate instituțiile uh, Uniunii Europene uh, sunt în consens. Acordul de asociere care a demarat pe 30 martie are potențialul de a accelera uh, uh, integrarea economică a Ucrainei cu beneficii nu numai din punct de vedere al oportunităților economice, ci și din punctul de vedere al uh, impulsionării reformelor. Uh, va avea un efect de transformare asupra societății și economiei din Ucraina dacă este aplicat uh, în mod corect. Negociatorii din ambele părți uh, consideră că este vorba despre textul cel mai ambițios pe care l-a pregătit vreodată Uniunea Europeană cu o țară terță. În baza um, împărtășirii unor valori comune de către cele două părți, acest acord aduce um, oportunități uh, de armonizare a achiului comunitar și de uh, uh, îmbunătățire a standardelor de guvernanță din uh, această țară. Ce așteptăm noi de la Ucraina pentru ca acest acord să funcționeze? În primul rând, o strategie concretă de um, reparare a efectelor unui sistem um, judiciar selectiv, inclusiv cazul Iuliei Timoșenko. În al doilea rând, să pregătească și să conducă alegeri libere care să respecte standardele internaționale și, în al treilea rând, să reia reforme întârziate uh, care au fost deja convenite cu Ucraina cu mulți ani și care sunt rezumate în um, agenda comună UE-Ucraina pentru uh, asociere. Este vorba despre reforme care trebuie să permită să pună bazele uh, implementării acordului de asociere, inclusiv uh, um, bazele implementării unui acord de uh, global și aprofundat de liber schimb. sunt uh, luate în considerare um, procesele civile, cazul Iuliei Timoșenko, cazul uh, fostului ministru de interne Iuri Lutsenko, cazul fostului ministru de mediu Filip Ciuc, uh, cazul fostului ministru al apărării Ivacenko. Toate aceste persoane sunt încă deținute. Considerăm că este mai important ca niciodată să uh, menținem un dialog bine uh, clar și bine țintit cu Kievul. Am uh, fost încurajați de angajamentul acestei țări și de o strategie clară de management al um, finanțelor publice în cadrul procesului bugetar. Am avut discuții și despre reforma judiciară și despre îmbunătățirea climatului de afaceri. Aici uh, pot fi demarate noi tipuri de dialog. Uh, Ucraina este deschisă uh, deschi, re, mm, posibilității de redeschidere a dialogului privind tranzitul conductelor de gaze. Ucraina trebuie să își arate uh, capacitatea de a pune în aplicare uh, reformele convenite în acest domeniu al gazelor. Uh, de asemenea, trebuie aplicat planul de acțiune privind liberalizarea vizelor și uh, Există și alte domenii ca educația, sprijinul pentru societatea civilă, transporturile, mediul, unde s-au înregistrat progrese. Sigur că putem să facem mai multe și mai bine în multe sectoare, însă pașii cheie pe care trebuie să-i uh, traversăm sunt alegerile parlamentare corecte și uh, repararea acestui sistem judiciar selectiv. În urma alegerilor și în urma reformelor, sperăm că Ucraina își va ține uh, promisiunile cazul uh, Timoșenco, Luțenko, Ivacenko și alții uh, arată că uh, justiția nu a fost corectă, nu a fost imparțială, nu au fost respectate standardele internaționale, nu a existat o imparțialitate și o, o separare foarte clară între apărare și acuzare și, și procuratură. Articolele din codul penal pe care s-a bazat acuzarea ar fi trebuit să fie revizuite și trebuie să fie în continuare revizuite în consultare cu Consiliul Europei. Nu, acuzații, inculpații nu ar fi trebuit să fie deținuți înainte să se emită o sentință definitivă. Am cerut un uh, tratament corect pentru Iulia Timoșenco. uh, în așteptarea sentinței definitive, însă sigur că acest uh, lucru nu este o soluție per se. Salutăm Uh, progresele care au fost făcute, însă și pe viitor ele trebuie să continue și așteptăm să vedem uh, o legislație complementară care să uh, permită implementarea unui nou cod penal, mai ales o legislație privind atribuțiile procura- procurorului șef, um, o legislație privind statutul judecătorilor, magistraților, în acord cu uh, concluziile stabilite de Comisia de la Veneția. Această reformă a justiției necesită un sprijin al tuturor partidelor și a tuturor părților implicate pentru a ne asigura că toți cetățenii ucraineni uh, pot să beneficieze de această reformă. Acordul de asociere implică niște aspecte uh, esențiale la care s-a referit și raportorul. Uh, iar, uh, așa cum a spus uh, comisarul Fule, um, abuzurile recente Uh, din sistemul judiciar nu sunt deloc încurajatoare și vom analiza îndeaproape, vom urmări îndeaproape acest nou caz și mai ales situația uh, și modul în care sunt tratate drepturile omului în legătură cu, și celelalte, cu, cu celelalte cazuri uh, aflate în curs. Mă bucur că am putut să continuăm cu proiectul inițial de acord și din punct și, și, și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere juridic, revizuirea textului uh, uh avansează foarte bine. Este vorba de un text foarte stufos, cred că de 1200 de pagini și um, avem astăzi pe masă de discuții unul dintre cele mai ambițioase și cele mai complexe acorduri um, de asociere pe care UE le-a negociat cu vreo țară terță și ne dorim ca toate aceste eforturi să nu fie risipite în van. Ne dorim să semnăm acest acord care să conducă apoi la un impuls al reformelor și al modernizării Ucrainei. Un lucru benefic pentru Ucraina, pentru Uniunea Europeană și pentru parteneriatul estic. Să fim foarte clar, decizia de semnare a acordului de asociere depinde de Consiliu și se va face în baza criteriilor pe care tocmai vi le-am explicat, și anume alegerile parlamentare, sistemul de justiție și eforturile de reformă. Serviciul European de Acțiune Externă împreună cu Comisia vor uh, înainta proiectul de acord despre semnare în momentul în care se va finaliza uh, demersul de evaluare. Ați uh, întrebat care este situația din Consiliu în ceea ce privește termen, momentul în care se va semna acest acord. Pentru moment însă nu avem uh, niciun fel de indicații clare în acest sens. Cele trei etape care mai trebuie parcurse sunt acoperite pe deplin și Uh, sperăm că în curând uh, vom face o propunere pentru semnarea acestui acord. În orice caz, acest acord nu va fi semnat înainte de alegeri. Comisia AFET și-a exprimat întotdeauna sprijinul față de statul de drept, dezvoltarea democratică a Ucrainei, precum și față de aspirațiile europene ale acestui stat și sperăm că vom putea să continuăm să lucrăm împreună pe această parte, însă eforturile acestei țări ne vor arăta cât de departe putem să mergem. Uh, Mulțumesc, domnule Vigand. Mai avem doar puțin timp, de aceea aș lua împreună cele trei uh, luări de cuvânt. Uh, domnul raportor, mai întâi. Deci, în primul rând, îi dau cuvântul domnului Negutco. Uh, thank, thank you. First, let me, uh... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vigand, pentru prezenta dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ne-ați pus la dispoziție aceste informații despre acest uh, subiect uh, care devine tot mai uh, internațional. Când am început activitatea pe aceste recomandări, uh, eram plin de optimism, pentru că și de altfel mai suntem încă optimiști în continuare, credeam că e foarte important pentru Ucraina și pentru Uniunea Europeană să ai, ca acordul de asociere să continue și era foarte important ca Ucraina să facă parte din această uh, coaliție uh, mai extinsă a țărilor democratice. Însă din păcate, aceste speranțe au fost strivite, au fost înșelate la modul cel mai brutal în ultimile luni și de aceea am fost foarte curios um, să aflu ce se întâmplă acum și ce așteptări ne putem face pe viitorul uh, apropiat. După cum mai văd, încă observăm că textul are 1200 de pagini și deci nu e o mira de mirare că există părți în acest text care ne dau motive să fim uh, optimiști, dar în general condițiile care sunt prezente acolo, reforma sistemului electoral și uh, reforma justiției, uh, sunt uh, condiții foarte importante pentru statul de drept. Și deci am impresia că tot acest, aceste progrese de care tot vorbiți și care spuneți că au fost înfăptuite până acum, nu au fost nu sunt au fost înregistrate de la momentul în care am început acordul de asociere sau am început negocierile. E vorba de progrese care au fost înregistrate de mai înainte. Respectiv, uh, s-a făcut o comparație cu situația tot mai gravă care a intervenit în ultimile luni. Deci, foarte prudent, ați evitat să dați un uh, răspuns în ce privește calendarul, însă m-aș bucura foarte mult dacă ne-ați da câteva informații în acest sens și dacă ați putea și să ne spuneți ce pârghii avem la dispoziție noi, politicieni europeni și Parlamentul European, pentru a ne asigura că procesul este accelerat, pentru că nu este în interesul nostru ca situația din uh, Ucraina să continue să se agraveze și sperăm încă că mai putem face ceva împreună. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich teile. Mulțumesc. Domnul Galer, uh, domnule Vigan, împărtășesc întru totul uh, aproape opiniile dumneavoastră, justiția selectivă și începutul procesului um, către alegeri uh, reprezintă un test LACMUS cu privire la direcția pe care vor evolua lucrurile. Există un nou cod de procedură penală, dar uh, hârtia este foarte răbdătoare și atât timp cât uh, procurorii și judecătorii um, iau decizii abuzive, niciun text nu schimbă lucrurile. În ceea ce privește procesul de alegeri, procesul electoral, am uh, fost la Lemberg și m-am întâlnit cu niște organizații de partid care mi-au povestit, printre altele, că în ceea ce privește alegerile există deja um, încercări ca anumite partide de opoziție și reprezentanții acestora să fie persecutați politic, acestora să le fie, um, aceștia să fie sancționați și urmăriți în anumite procese penale. Deci uh, se pare că încep tot felul de mașinațiuni politice, uh, de aceea mi se pare foarte important uh, să continuăm să monitorizăm acest proces. În ceea ce îi privește pe Krasnevski și Cox, mi-aș fi dorit ca acest interviu să fie ca în acest interviu să fie mai rezervat. Pentru că nu este treaba sa să speculeze pe ideea cine va câștiga alegerile și cine nu. Și poate că ar trebui să nu critique PPE-ul referitor la aliații săi care îl susțin pentru că el, cu trecutul său, ca a fost ministru comunist, a știut să speculeze foarte bine schimbarea politică și să profite de această situație. Asemenea persoane îmi plac foarte mult mai ales atunci când critică partidul de la Uniunea Europeană sau grupul parlamentar de acolo care nu acceptă relații cu asemenea structuri. Doream să subliniez acest lucru cu acest prilej și de asemenea nu mi se pare posibil să se organizeze alegeri libere atâta timp cât uh, președinta opoziției este în închisoare. Vă mulțumesc! möchte Ihnen nochmal verdanken, domnul Brock. Vă mulțumesc că împreună cu doamna Harm săptămâna trecută v-ați uh, implicat foarte curajos pentru mai mult stat de drept în Ucraina. Domnule președinte, eu nu am o întrebare către domnul Vigan, spune domnul Schulz, pentru că punctul său de vedere este cât se poate clar, de consecvent și de corect. Și din punctul de vedere al grupului nostru parlamentar, noi îl susținăm. Însă doresc să-i transmit o impresie. Eu și cu doamna Hans am avut ocazia să discutăm două ore și jumătate cu doamna Iulia Timoșenko, pe care am vizitat-o. Și apoi am discutat cu prim-ministrul Azarov. Și, pe de o parte, vreau să vă transmit uh, mulțumirea doamnei Iulia Timoșenko mulțumiri adresate Parlamentului European, pentru că ea este foarte bucuroasă că ne arătăm atât de solidari cu comportamentul său și că avem o poziție atât de clară. Ea a aflat despre demonstrația PPE-ului de la Strasburg, uh, urmărește toate aceste evenimente cu atenție la televizor și trebuie să vă spun că m-a impresionat, este o femeie foarte curajoasă care de pe patul său de spital a reușit să um, reunească opoziția. Este vorba de 10 partide care s-au unit și uh, ele vor uh, pune pe locul întâi pe listele candidaților în campania electorală pe doamna Timoșenko. Campania electorală a început deja și este una cât se poate de lipsită de corectitudine. Se aplică la mită, tot felul de donații dubioase, Uh, protejarea anumitor candidați direcți. Iar noi, în calitate de reprezentanții Uniunii Europene, am fost solicitați să ne preocupăm intens de această campanie electorală, pentru că este un război al puterii. Iar opoziția a declarat că dacă, va uh, dacă nu vor reuși să ajungă la putere, atunci vor înainta o moțiune de cenzură împotriva uh, președintelui. Deci va trebui să ne așteptăm la o evoluție interesantă până în cam uh, asemănătoare cu cea din 2004, pentru că încercările de manipulare sunt cât se poate de clare. Doamnei Timoșenko îi merge destul de bine, transmite și doamnei cancelar uh, mulțumiri, pentru că um, doctorii de la Charité uh, s-au străduit foarte mult pentru a dezvolta terapia corespunzătoare pentru aceasta. Iar partea ucraineană a făcut rost rapidă aparatura pentru terapie necesară, Lucrurile sunt simple dacă este să privim lucrurile din perspectivă medicală, însă teroarea psihologică la care este supusă trebuie să recunoaștem că este una foarte mare. Este supravegheată non-stop de către cameră de supraveghere, iar pe hol sunt ofițeri care îi urmăresc fiecare mișcare. În asemenea circunstanțe, nu poți să te însănătoșești neapărat de fapt, eu nu cunosc pe nimeni care să se fi însănătoșit în închisoare. Deci, aceste circunstanțe nu ajută prea mult. De asemenea, președintele uh, nu se lasă mai prejos uh, și uh, a spus despre ea, a încercat să o defăimeze, apelând la aceeași metodă ca și a lui Putin, a încercat să o acuze de anumite crime, fără însă a aduce dovezi, pentru că uh, Um, sigur, atunci când există un stat de drept, um, există și prezumția de nevinovăție, dar în uh, state dictatoriale lucrurile nu stau așa. Când am discutat cu domnul Azarov, am avut impresia că guvernul stă cu spatele la perete, pentru că ei își doresc acest acord de asociere UE-Ucraina, dar uh, liber schimb fără libertate politică nu prea se poate. Este o chestiune și o întrebare pe care trebuie să ne o punem noi înșine. Dorim să intrăm într-o asemenea afacere? Ei ar dori mai degrabă ca domnul Timoșenko să fie grațiată de către președinte, în felul acesta ar putea să-și recunoască vina și uh, cazul să fie uh, clarificat. Însă ea nu este dispusă să accepte o vină pe care nu o recunoaște ca atare. Destinul său nu este atât de important ca uh, destinul altora care sunt uh, în închisoare și care nu sunt cunoscuți. Există um, alte persoane care s-au îmbolnăvit uh, foarte grav în închisoare. Un fost ministru de interne suferă de o hepatită B. Iată că în închisoare există <laughs> tot felul de epidemii cu care se contaminează foști lideri ai opoziției. Trebuie deci să ne preocupăm de toate aceste lucruri. Aceste victime ale justiției selective trebuie protejate, cazurile trebuie clarificate și cred că reformele politice pe care le-a menționat domnul Vigand, ele reprezintă esența eforturilor noastre și trebuie să continue și pe viitor în același fel. Yes, thank you. Um... Cornelis, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această informație pe care ni le-ați dat în legătură cu felul în care se abordează justiția selectivă. Mai putea, mă mai întrebam și eu în legătură cu alte aspecte care au loc acum în Ucraina. În 20 mai, de exemplu, mi-am dat străduința să particip la această paradă Pride, prima de la Kiev, care a fost uh, anulată și de altfel doi dintre organizatori au fost bătuți mări. Ucraina nu pare să garanteze libertatea de asociere. De fapt, nu a uh, fost dornică să um, îi protejeze pe cei 80 de manifestanți pașnici împotriva sutelor de extremiști foarte violenți. Apoi, uh, Parlamentul ucrainian uh, vorbează de... discută acum o lege de condamnare a propagandei uh, homosexuale. De exemplu, un uh, băiat care vinde ziare pe stradă ar putea să fie uh, închis 5 ani dacă vinde astfel de uh, ziare. Deci să nu uităm că e vorba de încălcări grave ale valorilor europene, libertatea de asociare, libertatea de exprimare, libertatea presei. Și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, cum abordați astfel de chestiuni. Mulțumim, doamne Cornelise. Mul doamna Neitz, mulțumesc, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, în calitate de coordonator din partea grupului ALDE, aș dori să știu că punctul de vedere pe care domnul Vigan l-a prezentat are sprijinul nostru, aportarea pe care o prezintă ni uh, se pare foarte bună. De asemenea, această, acest um, concept de justiție selectivă care uh, urmează să fie abordat e, mi se pare o abordare foarte bună. Grupul uh, meu, Giher Verhofstadt și domnul Van Baller, care este liderul uh, liberalilor uh, la nivel internațional, cu toții am fost la Kiev și am avut uh, uh o întrevedere cu doamna Timoșenko. Am discutat cu ea foarte uh, mult și, de asemenea, am constatat și condițiile uh, total uh, um, ostile uh, în care este închisă în acest spital. Deci, iată, voiam să vă, sprij- vă spun că grupul nostru vă sprijină pe deplin. Domnul Vichem, pentru răspunsuri, mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne sprijiniți abordarea dacă nu mă înșel, toate grupurile politice din Parlamentul European ne sprijină și e un aspect foarte important pentru că, bineînțeles că uh, e vorba de uh, valorile pe care se uh, sprijină politica noastră de vecinătate, trebuie să ne asigurăm că relațiile cu acești vecini, care sunt foarte ambițioși în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, sunt într-adevăr bazate pe aceste criterii. Uh când domnul Jut, uh, raportorul a spus, uh, m-a întrebat care este pârghia pe care Uniunea Europeană și Parlamentul European mai ales uh, le au. Eu vă spune că aveți un, uh, o pârghie foarte importantă, mai ales prin controlul democratic a tot ce se întâmplă în Ucraina, în primul rând, și apoi prin implicațiile personale ale dumneavoastră, la modul foarte concret, așa cum spunea și președintele. Dar, ulterior, dacă ajungem la uh, un punct și sper, sper că vom ajunge acolo și chiar depunem efort în acest sens. Dacă vom ajunge uh, la momentul în care Consiliul va considera că uh, aplicarea provizorie e necesară, știm că e nevoie de o contrasemnare. Știu că comisarul pe relațiile comerciale a spus că chiar dacă nu e prevăzut în uh, tratat, uh, are intenția să se consulte cu Parlamentul European înainte de a face astfel de propuneri în atenția Consiliului, uh, deci dacă va trebui sau nu să mergem înainte. În conformitate cu tratatul avem și drepturi oficiale în ce privește ratificarea și bineînțeles că ratificarea e un proces care trebuie să fie să treacă și prin Parlamentul uh, European, dar și prin Parlamentele Naționale. Deci știm că partenerii omologii ucrainieni știu că uh, acest text nu poate să intre în vigoare fără o schimbare radicală a, uh, a, a situației politice. Deci dacă nu reușesc să vă convingă pe dumneavoastră, dar și pe parlamentarii din Parlamentele Naționale în legătură cu o schimbare radicală a situației în sensul că se schimbă cu adevărat uh, politica uh, reală pe plan juridic. Și acum, pentru a răspunde domnului Galer în limba germană, știm uh, foarte bine că dacă, deci în cazul unui nou drept de procedură, dacă un astfel de drept ar fi existat și dacă ar fi fost electoral, n-am fi putut face nimic, dar totuși am fi putut uh, avansa pentru că acest drept de procedură e arhidepășit, e de pe vremile sovietice. Noi de mult am solicitat ca procedurile să se schimbe, nu s-a schimbat nimic, uh, autoritățile și-au exprimat intenția de a o face, uh, dar avem nevoie de noi proceduri legislative în acest sens și e adevărat în ce privește numirea judecătorilor sau uh, uh, de comportamentul procurorilor, cred că într-adevăr situația va trebui să se schimbă și bineînțeles că vom avea o confirmare a schimbării reale atunci când vor fi mediatizate procesele, procesele foarte importante. Acum, pentru a răspunde întrebării doamnei Cornelisen în engleză, drepturile minorităților, într-adevăr, acestea sunt încălcate, grav. Uh, uh, au, au fost toate aceste evenimente din Kiev, când drepturile comunității LGBT au fost încălcate, toate evenimentele acestor comunități au fost, uh, au fost uh, întrerupte și poliția n-a făcut nimic înaltul, reprezinte, înaltul reprezentant, uh, vicepreședintele, a dat uh, uh, publicității o declarație și a exprimat dezamăgirea, iar în domeniul discriminării aș dori să vă reamintesc că în planul de acțiune privind liberalizarea vizelor avem și această cerință de a avea o legislație atot cuprinzătoare care să intre în vigoare și care să respecte normele Uh, din convențiile Consiliului Europei, dar și care să, să să oglindească și uh, legislația uh, antidiscriminarea comunității. Deci, iată, uh, încercăm să Uh, impunem uh, aceste priorități. Am observat în cazul Moldovei cât de mult a trebuit să ne luptăm pentru a uh, include această, pentru ca această legislație privind egalitatea. Deci noi am recomandat guvernului din Moldova să promulge această lege în ciuda opoziției din partea forțelor ostile și am reușit. Uh, sperăm să reușim să uh, convingem aceste țări să uh, adopte aceste măsuri în procesul de liberalizare a vizelor. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vigand, și mulțumim și colegilor pentru această dezbatere și eu aș dori să fac câteva observații. Aș dori în primul rând să mulțumesc președintelui Cox pentru modul în care își uh, îndeplinește misiunea, e foarte decent și știu că procedura face parte din mandat și apoi mai sunt de acord și cu domnul Vigan și au subliniat acest lucru și colegii. Am dorit cu adevărat ca Ucraina să evolueze astfel încât să Uh, ca tratatul să poată intra în vigoare și, domnule Vigand, atunci când ați vorbit despre semnarea și ratificarea acestui tratat, e adevărat că Consiliul trebuie să își dea consimțământul, dar așa trebuie să procedeze și Parlamentul. Deci am putea să spunem că mingea e pe terenul președintelui ucrainean, dacă vreți să rămânem în uh, Uh, limbajul uh, sportiv în, al metaforelor uh, sportive care ne au ocupat atenția în ultimul timp. Dar aș dori să vă mai reamintesc și ce a spus domnul Schulz înainte, respectiv că această justiție selectivă se aplică deja la nivel regional. Trebuie să nu uităm acest lucru. Nu e vorba doar de cazul Timoșenco, ci de o serie de personalități politice de seamă și se pare că uh, apar acum uh, probleme și de candidați pentru la posturile uh, regionale sau locale. Uh, deci, care fac obiectul acestor presiuni politice? Deci, aș dori doar ca situația să fie foarte clară. Nu putem vorbi de alegeri libere uh, dacă nu putem vorbi de alegeri libere, dacă nu sunt probleme tehnice în ziua alegerile. Vorbim de alegeri libere doar dacă avem candidați credibili din partea opoziției și trebuie de asemenea să uh, să, să analizăm și condițiile în care ei pot să se exprime. Deci nu putem doar valida alegerile, nu putem spune că doar dacă totul a mers șnur în ziua alegerilor, uh, ele au fost cu adevărat uh, libere. Nu. Deci dacă candidații opoziției se pot exprima libere, atunci putem valida alegerile. Uh, analizăm situația de aproape și dacă constatăm o îmbunătățire, sunt sigur că Parlamentul European va ratifica foarte repede. De altfel, nu depinde de noi uh, această ratificare și de aceea sper că autoritățile din Ucraina să își dea seama de ce le mai rămâne de făcut. Pentru că vorbim de libertate, de bunăstare și de altfel, aceasta ar trebui să fie uh, prioritatea noastră. Mulțumesc, domnule Vigand, vă urez mult succes. Și cred că această dezbatere va arătat că vă sprijinim.